la început. Mă bucur să văd că există o concordanță de păreri între dumneavoastră și între Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnule comisar. S-a încheiat aici această dezbatere. Votul va avea loc miercuri la orele 12. Următorul punct, întrebarea orală

Mulțumesc. Mulțumim. Următorul vorbitor uh, uh, este uh, doamna Șrete, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule președinte, o strategie pentru regiunea Dunării, așa cum se cuvine, care, care, așa cum se cuvine, care să includă toate țările din regiune, ar fi un mare atu pentru această regiune. Aspectele economice și de mediu ar putea fi combinate uh, printr-un echilibru uh, orientat către viitor. Am putea soluționa împreună probleme care țin de biodiversitatea culturală sau de cea culturală a întregului bazin dunărean. Și să nu uităm că am putea avea și proiecte de turism foarte reușite. Însă ceea ce contează cel mai mult este că această cooperare să împiedice inundațiile atât de distrugătoare pe care nu le-am uitat. Vă amintiți uh, cât de tragică a fost situația în urmă cu câțiva ani în foarte multe părți uh, din uh, bazinul dunărean. Atât Dunărea de jos cât cea de sus ar trebui să fie, ar trebui să fie incluse în această strategie a regiunii Dunării și, Dunării și ar trebui să menținem uh, biodiversitatea acestei regiuni. Trebuie să tragem învățăminte de pe urma celor petrecute în trecut. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să adaptăm mai degrabă navele la acest fluviu și nu invers. Însă acum avem o ocazie unică, deoarece avem know-how-ul tehnic, uh, această regiune are un potențial deosebit și am putea începe să promovăm așa cum trebuie această regiune. Și în acest context, Parlamentul European, în rezoluția sa, cred că ar trebui să corecteze propunerea Comisiei într-un domeniu. Mă refer la faptul că există un acord internațional asemănător cu cel din uh, regiunea Baltică pentru cooperare fluvială și există un consens. Și asta înseamnă că în această declarație comună putem vorbi despre dezvoltarea acestui bazin într-un mod care să respecte mediul înconjurător. Deci putem folosi pe viitor Dunărea pentru transportul fluvial și e important ca cei de la Comisia Europeană să nu uită acest, acești factori. Avem nevoie de asemenea de experți independenți, de transparență și din regiunea Mării Baltice am văzut cât de important este să existe această transparență și cât de important este să se implice și populația locală. E important ca toate părțile interesate să sprijine acest proiect și trebuie să ne asigurăm că vom reuși să conservăm, să menținem avantajele acestei regiuni și pentru generațiile viitoare. Și asta înseamnă că banii trebuie folosiți chipzuit. Toate măsurile care au fost deja planificate și dacă s-au făcut greșeli, deci ar trebui să le corectăm pentru a avea un echilibru cât mai corect între economie și mediu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Vlasac. Vážený pane předsedající, pane komisaři. Domnule președinte, domnule comisar, strategiile macroregionale sunt în primul rând un instrument politic. Aceasta este una dintre formele posibile de cooperare. Ea ar trebui să ducă la o mai bună utilizare a inițiativelor, programelor, instrumentelor financiare și a platformelor deja existente pentru cooperare. Strategiile macroregionale ar trebui să reprezinte și un cadru pentru mai bună funcționează a Uniunii Europene, a pieței sale interne și o platformă pentru a crea legături de afaceri între diversi actori. El ar trebui să ducă la o mai bună structurare și aducere în atenție a fenomenelor care pot să ajute Uniunea Europeană să facă față provocărilor cu care se confruntă. Însă aceste instrumente trebuie definite mai bine. Din punctul nostru de vedere a grupului CRE, noțiunea de strategie macroregională trebuie să uh, fie abordată într-o manieră structurată, sistematică, în contextul altor politici. Așadar, ar trebui să avem o abordare strategică vis-a-vis -vis de acest subiect, uh, mai ales atunci uh, când uh, vorbim despre numărul strategiilor, concentrarea lor, caracterul lor și modul în care acestea sunt administrate. Noțiunea de um, strategii similare cu aceasta presupune că noi ne vom uh, da tot sprijinul pentru punerea acestor strategii în aplicare și că vom încerca să obținem o neutralitate instituțională. Rolul acestor uh, strategii este legat de dezbaterea care vizează viitorul finanțării europene. Însă, ea se suprapune peste discuțiile care vizează viitorul politicilor uh, instituționale și nu ar uh, trebui să uh, încercăm să uh, Uh, estimăm evoluțiile pentru viitoarea perspectivă financiară. E prea devreme să facem aceste lucruri și nu ne-ar ajuta la nimic. Aceste mac- strategii macroregionale n-ar trebui să influențeze uh, viitoarea structură a politicilor de uh, coeziune sau alocările pentru diverse obiective. Mulțumim. Domnul Deutsch are acum cuvântul. Elnök úr, milyen tisztelt biztos úr, kedves Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, atunci când vorbim despre regiunea Dunării și despre Marea Neagră, despre ce vorbim de fapt? Ne referim la 14 țări, 150 de milioane de cetățeni europeni care sunt legați prin intermediul fluviului Dunăre. Cred că trebuie să spunem că strategia Uniunii Europene pentru Dunăre este o strategie pentru viitor. Nu este doar o strategie pentru acea uh, regiune din uh, Europa de Est, ci pentru întreaga Europa și este o strategie care nu analizează trecutul, ci viitorul. Încercăm să găsim o rețetă de cooperare, astfel încât să putem conlucra pentru un viitor mai bun. Și în cartografierea acestei strategii europene pentru Dunăre am folosit o metodă veche, o metodă tradițională, testată și am putut să aducem această inițiativă mai aproape de cetățeni. Pe o perioadă de mai mulți ani am avut o perioadă de consultări. Și ca rezultat, anul trecut, strategia a fost publicată de către Comisie. Este important să subliniem faptul că aceasta este o strategie extrem de importantă pentru oamenii din regiunea respectivă, de pe malurile Dunării, care sunt extrem de afectați de criza economică și tocmai de aceea această strategie va trebui să devină ceva care să permită o cale de ieșire din uh, criză. Acesta trebuie să fie punctul central al strategiei noastre. În Parlamentul European, putem saluta abordarea care a fost adoptată de către președinția ungară asupra acestei teme. Ideea era să se mențină o strategie care să protejeze și să aducă bogăție în acea regiune și în țările din acea regiune. Deci cooperarea este extrem de importantă aici. Și toate țările afectate trebuie să conlucreze. Bineînțeles, trebuie să folosim fonduri din fondul de coeziune. Președintele, domnule domn, comisar Han, doriți să interveniți? Ce părere are Comisia despre strategie? Vă mulțumesc. Comisia Europeană privește cu ochi uh, foarte buni această chestiune și de aceea am uh, fost de acord să întocmim această strategie pentru regiunea Dunării. Am înaintat propuneri și obiectivul nostru este să întărim cooperarea între statele riverane Dunării. E foarte important să îmbunătățim bunăstarea și nivelul de trai în general. E foarte importantă de asemenea mobilitatea, e important să ocrotim mediul înconjurător și să creștem nivelul de prosperitate. Mă bucur să văd că aici, la Parlamentul European, există o abordare integrată în ceea ce privește strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. S-a vorbit despre strategia Mării Baltice. Am văzut atunci cât de important e ca toate părțile interesate să se implice, atât la nivel uh, național, uh, local și regional. Însă e important de asemenea să se implice și societatea civilă, să se implice de asemenea și actorii economici. Și cred că în cazul Dunării se poate garanta participarea tuturor acestor părți interesate. În ceea ce privește cele 11 zone prioritare, 3 sunt importante. Calitatea apei, protecția naturii și gestionarea riscurilor. Mă refer aici la preîntâmpinarea inundațiilor, dar nu doar în cazul uh, fluviului Dunăre, ci și uh, pentru afluenții acestui uh, fluviu. Deci trebuie să avem aici niște măsuri care să ocrotească mediul așa cum trebuie. Asta e o ocazie de aur, de deci să nu uităm că Dunărea este fluviul cel mai internațional. Să nu uităm câte, prin câte țări trece fluviul Dunărea. Deci e practic fluviul cel mai internațional pe care uh, îl avem. Și de aceea nu trebuie să ratăm această ocazie în niciun fel. 8 state membre Uh, fac parte, uh, riverane Dunării fac parte din UE 6, nu sunt încă membre ale Uniunii Europene, deci să nu uităm că această strategie oferă și o ocazie unică de cooperare între aceste țări. De asemenea, să nu uităm că finanțarea, fondurile ar trebui să fie folosite așa cum trebuie, iar în uh, următoarea perioadă de programare ar trebui să avem o gândire inteligentă, să vedem cum putem face legătura între toate aceste proiecte existente și să vedem cum putem profita la maximum de existența acestora. Vreau să vă spun că de foarte multe ori la negocierile bilaterale sau multilaterale oamenii au început deja să se pregătească pentru următoarea programare. Mulți se gândesc la ce proiecte pot fi făcute prin cooperarea cu alții, se gândesc de asemenea la fondurile care vor fi necesare pentru punerea în aplicare acestor uh, programe. E clar că vor exista fonduri uh, disponibile, 30 de miliarde, de exemplu, prin intermediul BEI pe o perioadă de 3 ani, bani care pot fi folosiți în această regiune. Și, de asemenea, va trebui să discutăm direct cu anumite părți interesate, iar noi, Comisia Europeană, vom sprijini această strategie. Vom înființa de asemenea un grup la nivel înalt, unde vor fi reprezentate toate statele membre, un grup care se va întâlni regulat și va raporta. Vor avea loc de asemenea și conferințe de follow-up și există și un plan de acțiune în care sunt uh, enumerate niște acțiuni specifice pe care le vom sprijini, bineînțeles. Țin acum să vă încurajez pe dumneavoastră, membrii Parlamentului European, să cereți să se implementeze așa cum trebuie aceste acțiuni și să fie evaluate de asemenea. Vă mulțumesc, domnule comisar.

Mulțumesc. Now... Mulțumesc. Domnul Ceaba, în numele grupului social-democrat. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul comisar Han, care provine din această zonă, aș dori să vă salut. Noi, președinția ungară, uh, are foarte mult de lucru, bineînțeles. Știm care sunt prioritățile care au fost stabilite pentru uh, comisar. Cum putem, deci, să găsim un echilibru? Cum putem să păstrăm acest echilibru, având în vedere cât de multe priorități avem? Nu spun acest lucru pentru că am îndoieli. Bineînțeles că sunt în favoarea acestei politici și vreau o strategie de succes. Și cel mai bun lucru legat de această strategie este faptul că va aduce, va convinge țările riverane să colaboreze. Întrebarea este totuși cum vom îndeplini obiective precum navigația, ecoturismul, problemele de mediu, lucruri care uneori se bat cap în cap. Deci cum vom găsi un echilibru între toate aceste aspecte? Sarcina pe care o avem este să încercăm să găsim aceste echilibre între diversele priorități președintele. În numele uh, liberalilor democraților, uh, dragi colegi, domnule președinte, strategia pentru regiunea uh, Dunării va urma să fie aprobată de Consiliul de Ministri în luna aprilie anului viitor. Și acest lucru va fi un semnal pentru public că nu mai există obstacole în ceea ce privește implementarea acestei strategii, dar în practică uh, țările care nu sunt membre UE se confruntă cu un număr mare de obstacole în ceea ce privește coordonarea priori, uh, priorităților, uh, coordonarea mecanismelor de implementare și de control. Și acest lucru se aplică în special uh, atunci când vorbim despre proiecte majore transfrontaliere și cred că Comisia ar trebui să dea mai multă atenție monitorizării disciplinei financiare, păstrării și respectării termenelor limită, și comunicării rezultatelor care sunt așteptate. Responsabilitățile trebuie să fie clar definite. Sistemul de raportare, sistemul de analizare, la fel. Și o altă problemă esențială este uh, comunicarea rezultatelor publice în cursul uh, implementării strategiei. Transparența și accesul la informație este, sunt extrem de importante. La fel ca și procesele interne, printre coordonatori. Înainte de această strategie am avut discuții nenumărate referitoare la subiecte legate de prioritățile strategiei și acest lucru a stârnit interesul statelor membre UE. Cum vor putea cetățenii să fie informați în ceea ce privește implementarea acestei strategii? Și acest lucru este o întrebare care încă nu și-a găsit răspunsul la nivel european și tocmai de aceea cred că o campanie de conștientizare trebuie să fie continuată astfel încât să putem obține acest proiect uh, european. Mulțumesc, doamna Huzmanova. Doamna Lochbiller, în numele verzilor, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. să nu uităm cât de important este ca această strategie să rămână una deschisă. Trebuie reflectate aici toate interesele, nu doar cele pe care le-au anumit participanți și nu cred că ar trebui să ne gândim doar la obiectivele de dezvoltare. Acestea e clar că trebuie armonizate. Avem uh, know-how-ul tehnic pentru a adapta navele la acest fluviu și nu invers. În comunicarea comisiei, însă, din păcate, nu s-a folosit întotdeauna um, un limbaj care să ne arate că se dorește protejarea mediului înconjurator. La comisia spune că navele de categoria 4B, aici se stabilește un termen, 2015. Deci dacă vrem într-adevăr să protejăm mediul înconjurător, cred că ar trebui retrase aceste obiective. Și cred de asemenea că și strategia de incluziune a romilor ar trebui să fie legată de cea pentru Dunăre și asta ar trebui să apară în rezoluția Parlamentului. Vă mulțumesc, domnul Pașca, numele grupului uh, Libertate și Democrație. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, la sfârșitul lui 2010, Comisia Europeană și-a prezentat uh, comunicarea și planul de acțiune în legătură cu strategia um, uh, pentru delta Dunării. Partea 2A vorbește despre acțiuni coordonate a statelor uh, care uh, sunt implicate în această strategie. Un astfel de proiect uh, vizează un transport ecologic și liber în această zonă, dar trebuie să ne punem problema legate de capacitățile tehnice uh, din acest domeniu. Există bune uh, conexiuni uh, feroviare de la Vladivostok până la Bratislava sau la Riga și e clar că acesta funcționează și un astfel de model trebuie aplicat și pentru căile de navigație pentru uh, Delta Dunării. A trebuit stimulată regiunea pentru uh, a uh, putea pune în aplicare proiectele care deja au fost uh, puse la punct. Aici se vizează și atenuarea riscurilor de inundație și îmbunătățirea navigabilității acestui fluviu trebuie obținută și energie ieftină și regenerabilă în regiune și uh, toate aceste proiecte trebuie finanțate din fondul de coeziune și din alte surse, câtă vreme găsim niște mecanisme adecvate. Mulțumim, domnul Van Nisteroi are acum cuvântul pentru două minute. Uh, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc. Este un lucru foarte bun că discutăm aici despre strategia Dunării, dar există o problemă destul de mare. Știm că există eroziunea calității apei și trebuie să avem o utilizare adecvată a zonei pentru um, afaceri. Ca olandez știu că o asemenea strategie, o strategie similară aplicată Rinului a dus la îmbunătățirea calității vieții în zonă și a dus la un um, turism crescut. Deci este o politică foarte bună. Dacă ne uităm la integrarea socială, tratatul vorbește despre cooperare transfrontalieră între statele membre prin care se implică consiliile locale, uh, comunitatea de afaceri, localnicii. Dar domnul comisar a spus că, într-adevăr, nu vor fi uh, structuri noi, nu va fi un cadru legislativ nou și nu vor fi nici fonduri specifice ci mai degrabă fondurile existente vor fi aplicate aici. Macroregiunile din această fază pilot nu trebuie să fie mai complicată decât sunt acum. Deci regiunile și statele membre trebuie să se folosească mai bine de instrumentele deja existente și cred că poți lucra foarte eficient dacă ai un plan de măsuri, un plan de acțiune care să fie sprijinit și de comisie. Am vorbit și despre Marea Baltică. Lucrurile merg foarte bine acolo Mi s-a spus în Olanda că 10% din uh, traficul de pe Rin ar putea fi uh, crescut dacă aceste căi navigabile interne leagă Ma uh, Marea Nordului și Marea Neagră. Mulțumesc, domnul Kirilov are cuvântul. Un minut. Strategia pentru regiunea Dunării trebuie să fie un proces deschis uh, și să îi pună la oaltă pe cei care se confruntă cu provocări asemănătoare. Trebuie să avem niște ținte comune și să vedem de asemenea care este impactul și cetățenii să înțeleagă de asemenea care este impactul acestei strategii, mai ales uh, când ei au fost loviți din plin de această criză. E important să avem o abordare de jos în sus și în documentele de programare din politica de coeziune ar trebui să se aibă aceeași Uh, abordare. Trebuie să recunoaștem care sunt prioritățile, acțiunile din această strategie și aici eu mă refer uh, ca cei care fac aceste procese, aceste programe să fie cei care au frâiele, practic. De asemenea, trebuie să controlăm, să vedem dacă sunt îndeplinite obiectivele. Trebuie să existe de asemenea și o coordonare transfrontalieră între programe și doar așa putem avea un bun exemplu de program transfrontalier reușit. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Sehnalova, numele SND? Ano, e to Morava. Vážený eh, pane comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu provin din regiunea Moraviei. Această regiune a Dunării este o altă macroregiune în care ar trebui să existe o cooperare excelentă între state care au obiective comune. Principalul scop ar trebui să fie crearea de locuri de muncă și o dezvoltare durabilă, folosindu-ne de instrumentele și politicile actuale. Să spunem nu birocrației, să spunem nu creării de noi instituții și să spunem nu unor fonduri adiționale. Da, însă am o întrebare specifică pentru comisie. Cum se va asigura că această strategie se va pune în aplicare așa cum trebuie? mai ales uh, că trebuie să se colaboreze cu autoritățile locale, cu ONG-urile, deoarece aici principiul de subsidiaritate e relevant. Deci toate nivelele de autoritate, nivelurile de autoritate ar trebui să colaboreze și asta sub supravegherea comisiei, sub planul de acțiune redactat de comisie. Deci eu am următoarea întrebare. Comisia va prezenta sau nu o versiune mai simplificată, mai lizibilă a acestui document, care să fie accesibilă și administrațiilor autorităților locale. Și următoarea întrebare, cum facem legătura cu noul cadru uh, financiar multianual de până în 2020? Vă mulțumesc, doamna Kadenbach. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că ați uh, venit. Ați menționat 11 priorități. Eu cred că strategia pentru Dunăre e minunată, dumneavoastră sunteți foarte entuziast, la fel sunt și statele membre, cu toții considerăm așadar că această strategie este realmente necesară. Însă, ascultând această dezbatere, vă dați seama unde se află temerile noastre. Uh, cooperare în domeniul cultural, să spunem, nu va reprezenta o problemă, va fi ceva ce va uh, merge lin. Deja există de ceva vreme această cooperare uh, culturală. Durabilitatea însă e o altă problemă. Aici avem temeri. Am uh, vorbit despre Dunăre ca mijloc de transport, am vorbit despre Dunăre în Comisia Envi și considerăm că avem uh, de-a face cu o alternativă la uh, diverse alte moduri de transport care ne va uh, conduce spre un plafon limitat de emisii. Însă, Până la urmă, trebuie să luăm în considerare tot ecosistemul Dunării. Avem aici însă o oportunitate fantastică în același timp. Trebuie să privim uh, așadar înainte în ceea ce privește această strategie. E clar că ea va necesita finanțare, însă Comisia și Parlamentul împreună vor trebui să ia decizii în ceea ce privește fondurile care pot fi alocate pentru această strategie pentru a ne asigura că luăm în considerare uh, toate atributele regiunilor din jurul Dunării. E, cred, o condiție esențială dacă chiar ne dorim progrese. Această strategie europeană pentru Dunăre reprezintă o oportunitate uh, remarcabilă pentru a investi eforturi, oportunitate pentru a lucra de sus în jos în ceea ce privește uh, de jos în sus pentru uh, durabilitate. Oamenii sunt entuziaști în legătură cu această strategie și noi ar trebui să profităm de acest entuziasm pentru că aceasta ar putea să reprezintă o șansă minată pentru noi să stabilim un exemplu. Uh, mulțumim. Uh, domnul Kyle Finn, un minut председателю, уважаеми господин комисар, още от самото начало... Mulțumesc. Domnule comisar, domnule președinte, de la bun început, această strategie pentru regiunea Dunării ar trebui să producă niște rezultate concrete, vizibile pentru țările dunărene. E foarte important să stabilim niște priorități comune, să ne gândim, de exemplu, la niște rute turistice comune, să ne gândim la dezvoltarea, tu, la dezvoltarea transportului și aici ar trebui să vedem ce se obține și de aia e important să se implice societatea civilă de la bun început. Această strategie va avea câștig de cauză doar atunci când cetățenii din această regiune vor fi conștienți că există modalități concrete de a colabora. Și de aceea, lansez un apel atât la comisie cât și colegilor de la Parlament. Trebuie deschise birouri de informare, trebuie să, să ajutăm de asemenea universitățile și toate instituțiile care se implică pentru implementarea acestor proiecte. Cash DI. 15 persoane au cerut cuvântul, doar 5 pot interveni din cauza timpului. În primul rând îi dau cuvântul domnului Micolasici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Strategia pentru regiunea Dunării s-ar putea să rămână doar pe hârtie dacă nu o punem în aplicare așa cum trebuie. Și e important că avem discuția din seara aceasta. Important de asemenea transportul intermodal. Știu, de exemplu, că portul Bratislava va fi o parte importantă din uh, această structură. Și asta pentru a ușura o parte din uh, transportul rutier. Să nu uităm cât de mult uh, poluează camioanele. De asemenea, uh, fostul comisar Figel a spus cât de important e ca întreaga regiune, toate țările să se implice în această strategie. Să nu uităm de asemenea și mediul înconjurător și să nu uităm cât de important este să împiedicăm catastrofele naturale. Deci toate aceste lucruri trebuie avute în vedere atunci când redactăm și punem în practică această strategie. Și sper de asemenea că aceasta să nu impacteze alocarea fondurilor structurale. Domnul Cutaș are cuvântul

Domnule comisar, această strategie pentru regiunea Dunării, printre altele, ar trebui să îmbunătățească colaborarea la nivelul, în domeniul transporturilor, însă ar trebui de asemenea să îmbunătățească și infrastructurile prin investițiile tehnologice. În ceea ce privește mediul înconjurător, avem anumite temeri legate de producerea de, de centralele atomice, deci centrale nucleare situate în această regiune, în apropierea Dunării. Există de asemenea și să nu uităm de asemenea că de multe ori aceste centrale sunt situate la granița între țări și, din păcate, nu sunt implicate toate țările uh, și există tensiuni între țările riverane. Poate că această strategie e ocazie să îndepărtăm anumite obstacole. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Mezaros. Uh, amikor gyerekkoromban megfürödtem a Dunában, olajfoltos voltam mindig, és uh, olyan szagom is volt, úgyhogy uh, remélem, hogy... Vă mulțumesc. Când eram copil, puteam să înnot în Dunăre. și notam însă cu anumite consecințe. Ieșeam mirosind a țiței și murdar. Între timp lucrurile s-au mai schimbat. Și mă gândesc că există motive să sperăm ca lucrurile să se îmbunătățească și mai mult pe viitor. Uh, eu însă cred că e foarte regretabil faptul că nu există fonduri suplimentare. Să nu uităm cât de mari sunt diferențele între țările riverane și e foarte important să nu uităm că ă, de-a lungul Dunării avem și țări mai vechi și țări care au aderat mai recent la Uniunea Europeană și de aceea e important să încercăm să obținem o coeziune și un nivel de egalitate.

ca să răspundă la întrebările pe care i le-am adresat și la observațiile pe care le-am făcut. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere lipsa timpului, nu voi putea să răspund la toate întrebările, însă aș dori să mă refer la două puncte. Mai întâi, problema navigabilității. E bine, acesta reprezintă un subiect important și e clar că trebuie să găsim um, o soluție acceptabilă din punct de vedere economic și din punct de vedere al mediului. E clar că aceste două domenii trebuie uh, conectate în manieră inteligentă. Mai întâi trebuie să ne axăm pe dezvoltarea navelor și în principal trebuie să ne interesăm uh, de nave care lasă neafectat uh, uh, bazinul râului și uh, nave care sunt eficiente energetic. Trebuie să adaptăm într-adevăr navele la fluviu și nu invers. N-ar trebui să ne așteptăm să avem aceleași dimensiuni ale navelor peste tot pe Dunăre. Nu avem aceeași dimensiune a navelor în Atlantic ca și pe Mediterană majoritatea uh, transporturilor de bunuri uh, uh, sunt uh, prevăzute pentru o distanță de 800 de kilometri. Aceasta este distanța medie și cred că această distanță încă mai poate fi redusă. Prin urmare, ar fi o idee bună să ne gândim la problema dimensiunii navelor și să ne întrebăm dacă folosim navele adecvate pe diverse ramuri ale fluviului. Această problemă ar putea fi rezolvată cu o bună furnizare de nave. S-a uh, vorbit despre uh, diverse niveluri ale guvernanței și e clar că aici putem încerca noi strategii, având în vedere viitoarea perioadă de programare. Vrem să ne asigurăm că toate nivelurile societății sunt implicate în dezvoltarea și mai ales în punerea în aplicare a acestei strategii. Și aici chiar împărtășesc uh, opinia doamnei Kartenbach în totalitate. E clar uh, că avem foarte mult entuziasm manifestat în acest domeniu și trebuie să folosim acest entuziasm pentru a crea o valoare adăugată reală. În ceea ce privește populația, ei bine, uh, publicul ar se pasionează de acest subiect și uh, e clar că noi trebuie să implementăm lucrurile așa cum trebuie. Trebuie să ne ținem uh, promisiunea făcută și trebuie să ne urmăm vorbele cu fapte. Prin urmare, solicit din nou ca acordurile care se vor încheia să uh, se pună în aplicare. Dați-mi voie să subliniez și următorul fapt. În principiu, există suficienți bani uh, la dispoziția noastră. Avem bani disponibili și trebuie să-i folosim pentru a uh, folosi o, pentru a crea o valoare adăugată reală pentru Dunăre uh, și uh, pentru cetățenii care locuiesc în această zonă, aproximativ 115 milioane. Uh, Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea este acum închisă și uh, votul în legătură cu acest subiect va uh, avea loc uh, joi la ora 12, deci la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația